Uh, dear colleagues, good afternoon. Welcome to the continued meeting of the Bună ziua, dragi colegi! Bun venit la a doua parte a ședinții noastre a Comisiei Jurii. Continuăm cu punctul 11, un atelier privind directiva privind drepturile de autor. Problema Uh, editurilor, uh, drepturilor um, uh, editorilor și autorilor și artiștilor. Vreau să vă urez bun venit. E o vorba de un um, atelier organizat de Departamentul de Politici C. Acesta se referă la dosarul privind directiva privind drepturile de autor, care se discută în acest moment la Comisie și cu precădere la două elemente din propunerea aceasta. În primul rând, uh, crearea, așa cum se propune, a unui nou drept pentru editurile de presă și aspectele legate de o remunerare corectă în contractele uh, pentru autori și pentru edituri. Vom avea ocazia să ascultăm mai multe puncte de vedere. De vedere avem uh, patru universitari aici, profesorul Lionel Bentley de la Universitatea Cambridge, profesorul Martin Kretschner de la Universitatea Glasgow, profesorul Thomas Höppner de la Universitatea Tehnică din Wildau și profesorul Christophe Caron de la Universitatea Paris Est Cretei. Vorbitorii noștri vor face prezentări pe baza lucrărilor lor și după aceea vom avea întrebări din partea eurodeputaților. Scopul atelierului este să avem o discuție aprofundată cu universitari cu privire la aceste chestiuni tehnice. Fără să mai lungesc uh, discuția, aș dori să urez bun venit uh, invitațiilor noștri distinși și am să dau cuvântul uh, profesorilor Lion Bentley și Martin Kretschner, care ne vor prezenta studiul lor. Aveți fiecare 10 minute sau 20 de minute în total și vă împărțiți dumneavoastră cum vreți cele 20 de minute. Aveți cuvântul. Um, vă mulțumesc foarte mult, mă numesc Lionel Bentley și vă voi uh, prezenta uh, dreptul editorilor de presă voi încerca să descriu câteva dintre criticile la care, cu care se confruntă acesta, iar profesorul Kretschner o să explice activitatea empirică pe care am făcut-o în studiul nostru cu privire la precursorii existenți uh, al acestui, al acestui drept în Germania și în Spania. După ce va termina dumnealui, eu voi mai vorbi câteva minute, foarte pe scurt, dispozițiile care se referă la remunerarea autorilor. Probabil că vom avea cam 15 minute pentru drepturile editorilor de presă și apoi cam 5 minute pentru partea de remunerare. Dar sigur, la sesiunea de întrebări și răspunsuri vă stăm la dispoziție. Abia că Mm, nu, abia dacă pot să-mi citesc eu propria prezentare PowerPoint. Vreau doar să vă spun care este situația acum. Comisia a venit cu o propunere privind piața unică digitală în septembrie 2016 și mai multe comisii au examinat-o. A venit în primă lectură la Parlament și acum sunt um, rapoarte uh, de la comisiile pentru piața internă, cultură, ITRE. Trebuie să treacă și prin comisia aceasta. Calendarul uh, indică undeva luna ianuarie. De asemenea, a fost uh, inclus și în procesul de lucru al grupurilor de lucru de la Consiliu și sunt mai multe dispoziții din uh, propunerea de compromis a președinției estone care au fost uh, distribuite la sfârșitul lui august. Haideți să începem cu dreptul editurilor de presă. Jurii ne-a rugat să facem o revizuire a criticilor uh, la adresa acestui drept, care au fost destul de numeroase și ne-au uh, cerut să venim cu dovezi empirice cu privire la situația actuală din uh, Germania și din Spania. Dreptul este indicat în articolul 11 din propunere și Comisia explică că sunt două obiective pe care vrea să le atingă prin acest drept. În primul rând, să, aibă, să asigure o presă durabilă. Cred că toată lumea din tot din uh, spectrul liber, din lumea liberă, consideră că e un uh, obiectiv de urmat și al doilea ar fi acela de a facilita pentru edituri să acorde licențe și să pună în aplicare drepturi. De exemplu, Există situații în care o editură trebuia să colecteze drepturi din uh, um, 2000 sau 20.000 din, de uh, edituri ca să aplice dreptul în Germania. La articolul 2 se definesc editurile de presă Mie mi se pare că e foarte amplă definiția, dar există mai multe puncte de vedere cu privire la domeniul de aplicare pe care îl are acest drept. Editurile primesc dreptul de a reproduce lucrarea și de a o pune la dispoziția publicului, iar dreptul uh, este, se rezumă în propunerea aceasta la utilizarea digitală. Durata este de 20 de ani și există și excepții pentru um, uh, drepturi de autor și drepturi conexe um, în temeiul directivei privind uh, societatea informației, care la, la articolul uh, 5 uh, um, acordă statelor membre o întreagă panoplie de excepții pentru uh, aplicarea drepturilor de, de autor și drepturilor conexe. Ce critici s-au adus? Păi sunt de mai multe tipuri. Pe de-o parte, oamenii sunt uh, nelămuriți în legătură cu ce își propune acest uh, drept. Și apoi se pun două întrebări. Dacă într-adevăr acest drept vrea, uh, își propune să schimbe substanța a ceea ce au editurile sau pur și simplu să fie un drept de formă care le acordă un drept echivalent cu cele acordate autorilor. Deci, pe de o parte, dacă dreptul nu diferă pe fond, atunci este foarte greu de văzut uh, cum va reuși să îmbunătățească poziția editorilor de presă. Primul uh, obiectiv al Comisiei era să avem presă sustenabilă, dar întrebarea care se pune este cum va face acest lucru pur și simplu nu e o, diferă de formă. Se spune în articol că uh, editurile de presă vor avea drepturile care sunt uh, recunoscute în uh, directiva privind societatea informației și apoi uh, există și o serie de excepții. Și apoi o altă întrebare este dacă aceste drepturi diferă ca domeniu de aplicare și cred că mai mulți experți consideră că apare un risc unii consideră că e un avantaj, um, că e o diferență între domeniile de aplicare, mai ales când e vorba de încălcare a drepturilor autorilor, dacă este vorba de o parte care ar fi pur și simplu crearea autorului. Dacă e vorba de o lucrare de jurnalism, doar dacă se preia originalul, atunci ar fi o încălcare. Însă, aici, de fapt, editurilor li se acordă un drept conex, învecinat. Există așadar o părere că dreptul acesta ar putea să se extindă și la componente mai mici ale fondului decât s-ar întâmpla în cazul drepturilor de autor tradiționale, să le spunem. Doar dacă s-ar extinde și la ceea ce se numește snippets și potențial și la linkuri, pentru că acestea până la urmă sunt un fel de snippets mai mici. De exemplu, dacă se prezintă o, o propoziție sau un titlu și este prezentat ca snippet și dacă apare și uh, un link care prezintă mici fragmente. Dacă efectele sunt acestea și e un dacă mare, atunci există un fel de extindere a domeniului de aplicare eh, care duce la o serie de probleme. Pe de o parte, nu există o indicație clară despre care ar fi criteriile pentru încălcare. Și apoi există și implicații legate de libertatea de exprimare. Dacă oamenii nu pot să folosească fragmente foarte mici din anumite lucrări mai ales dacă lucrarea este foarte uh, lungă. Există așadar probleme serioase dacă asta este arhitectura. De asemenea, dacă aici se dorește o schimbare pe fond, avem experiența din Germania și din Spania pe care o să o explice Martin imediat. Chiar dacă extindem dreptul de autor uh, într-o oarecare măsură, nu o să aibă efecte prea mari. Deci, propunerea de fapt vrea să acorde editorilor de presă un drept echivalent cu cel acordat autorilor. În cazul acesta este vorba de o propunere care vrea să acorde un drept însă efectul este acela de a nu extinde conținutul dreptului respectiv. Criticile pe care le aduc universitarii este că se poate face acest lucru, se poate atinge acest obiectiv fără să li se dea um, editurilor un drept. Există intervenții mult mai puțin intrusive și anume să se creeze un fel de prezumție, de proprietate, de reprezentare, de exemplu care ar permite editurilor să pună în aplicare drepturile, să exercite drepturile pe care le au în lucrările pe care uh, le includ în publicațiile lor de presă. Aceasta este critica adusă de către universitari. Uh, s-a discutat subiectul în mai multe comisii ale Parlamentului și uh, discuțiile au mers în direcții foarte diferite. În unele comisii există scepticism față de Uh, propunere, unele ar dori să extindă propunerea și mai vedem uh, diviziuni uh, asemănătoare și în cadrul grupului de lucru al Consiliului, unde s-au vehiculat două opțiuni. Pe de o parte, să se elimineze potențialul de control al snipeturilor și pe de altă parte să se meargă pe partea aceasta de prezumție de proprietate, care e și sugestia din proiectul de raport de la jury. Am să-i dau acum cuvântul lui Martin care să ne spună ce s-a întâmplat în Germania și în Spania. Mm, uh, Martin Cashman. And within this study... Mulțumesc. Sunt Martin Keshner și m-am uh, ocupat de partea empirică a investigației care s-a referit la dreptul uh, editorilor în Germania și din Spania și efectele pe care le au aceste drepturi existente. După cum știți, poate, dreptul acesta există din um, uh, 2013 și în Spania din 2015. Adică avem patru ani și doi ani și jumătate respectiv. Aceasta este experiența cu privire la ce poate să facă acest drept pe piață. Când evaluăm efectele, trebuie să ne gândim la care a fost uh, scopul general al propunerii. Acesta a fost să, se, să forțeze agregatorii, motoarele de căutare și media sociale să ia licențe pentru utilizarea unor conținuturi. Adică să se schimbe uh, um, o abordarea către o presă pluralistă diversă, nu bazată pe platforme. Deci să permită acordarea de licențe astfel încât să facă un transfer de la platforme la presă de calitate am uh, făcut uh, două um, investigații în partea noastră empirică. În primul rând, am uh, constatat care sunt licențele care au fost acordate în ambele jurisdicții. Am făcut asta colaborând cu organizațiile de profil. N-am avut un răspuns pozitiv în Spania, în Germania, da. Și ne-am uitat la presa de calitate, la primele șapte uh, ediții. Pentru că, până la urmă, acestea sunt cele care au de-a face cu efectele dreptului. Și dacă top 7 din piesa de calitate nu uh, beneficiază atunci nici ceilalți mai noi, startup-urile n-au cum să beneficieze, nu prea e probabil. este foarte mic scrisul, uh, puteți să, con- nu o să vi le citesc, am să vorbesc pe marginea acestor um, imagini. În Germania ne uităm la licențele lor, 6% uh, dintre uh, din uh, licențe au fost um, um, acordate pentru publicații prin VG Media. Este vorba de șapte licențe. În total, uh, drepturile, uh, veniturile totale au fost undeva la 714.000. E vorba cam de 500 de euro pe fiecare articol de presă, să spunem. Una dintre sugestiile pe care le-a făcut um, VG Media uh, a fost că trebuie să existe un mecanism de, licenți- de acordare de licențe colectivă obligatoriu, astfel încât să nu se poată face un opt-out. E cumva asemănător cu ce am constatat și în Spania. Situația juridică din Spania este destul de greu de formulat. Nu e vorba de un drept nou ca atare, ci un fel de modificare la excepția de citare care se menționează în dispoziția care privește um, acordarea colectivă de licențe. E mm, nu atât un drept nou, cât o modalitate de a plăti pentru fragmente neînsemnate care se încadrează în excepția de citare dacă e vorba de includerea lor pe site-uri care au un scop informativ. Este vorba așadar de o utilizare foarte specifică a unui drept care este menționat la nivel european, dar include acest element uh, de obligativitate care nu apare în uh, formatul german. În contextul pieței din Spania, chiar dacă dreptul există de 2 ani și jumătate, în, primul, în primii doi ani nu s-au uh, acordat deloc licențe, însă au început anul acesta negocieri și tariful care a fost oferit a fost 5 uh, cenți pentru utilizator. Deci dacă un uh, agregator agregatorul trebuie să plătească în funcție de numărul de utilizatori pe care le are. Poate să ducă așadar la niște tarife foarte ridicate am avut uh, indicii, cum, de exemplu, mărturii că au primit uh, facturi de 2,4 uh, milioane de euro, având în vedere că cifra lor de afaceri era undeva la 100 de mii de euro. So there are further details about the licensing situations in, on, on the slides. Um, one important aspect is that there's... Ce este important este că Acum există un tip de licență pentru uh, un fel de joint venture, de entitate mixtă între grupul Springer și o companie de telefonie. Dar n-am putut să vedem care sunt sumele care au fost plătite. de elementul european acum. La partea de interviuri. Aceste uh, organizații de presă, cele șapte, um, ne-au permis o serie de interviuri și ce am putut să constatăm în urma acestora este că este o piață care se schimbă în mod dramatic, nu e nicio surpriză pentru nimeni să știe că uh, scad veniturile, sunt din ce în ce mai puține abonamente și publicitatea s-a mutat foarte mult de la presa ca atare la platforme. În același timp apar modele noi, deci de exemplu la mm, uh, Bruxelles avem Politicum, care se are o țintă foarte bună mai avem, nu știu, The Guardian, mai avem Siri sau Alexa, care sunt un fel de asistenți personali. Tabloul este destul de diferit, de colorat. Grupul Springer în, în anul trecut a indicat 3,3 miliarde de euro Uh, și o creștere de la media um, digitale de peste 10% și um, um, reprezenta 67% de media digitale din uh, cifra de afaceri a grupului Springer. Dar comportamentul utilizatorilor este volatil, se poate schimba oricând în modalități neprevăzute. Și apoi veniturile care ar putea să fie obținute prin aceste drepturi nu reprezintă decât o picătură într-un ocean. Poate să fie vorba de un început al procesului, dar chiar dacă vorbim de uh, sute de milioane pe an, dacă le împarți între edituri, la câteva sute de edituri, până la urmă ajungi la sume destul de mici mai ales dacă le compari uh, cu cifrele de afaceri anuale de miliarde despre care vorbeam. Acum, Mai există și partea aceasta de arhitectură a internetului și modul în care funcționează linkurile. Un link funcționează numai dacă știi la ce te duce. Dacă se face o excepție pentru fragmentele foarte mici și avem în Germania o orientare din partea Tribunalului uh, uh, Biroului pentru Brevete și Mărci. Um, face o mențiune la URL Unurele are cam zece cuvinte, dar linkul uh, conține mai mult de atât. Deci e mai mult decât se acceptă în uh, dreptul care uh, dreptul um, editurilor din Germania. Apoi, cei cu care am discutat percep acest drept nou ca o amenințare la inovare. În Spania, ne spuneau că nici măcar nu se poate face un link către publicații care vor acel link. Dacă ești un agregator nou pe piața spaniolă și vrei să faci un link către o publicație de presă, nu poți să faci asta fără să plătești. And a very strong uh, sentence is Apoi, o cerință importantă este, se referă la impunerea unor uh, licențe pentru intrarea pe piață, ceea ce îngreunează apariția propriilor noastre platforme de tip Google. Și import, uh, actorii importanți oricum uh, încheie anumite acorduri. De exemplu, El País a încheiat un acord cu Facebook pentru Uh, prezentarea uh, articolelor, propriilor articole, deci oricum s-au uh, transferat sume importante de bani. Și pentru a încheia, vedeți aici un eșantion. Deci, nu există nicio legătură cu drepturile de autor din punctul de vedere al transferului de profituri de la presă înspre platforme nu este un impact al uh, drepturilor de autor, ci este un rezultat al modificărilor tehnologice și al modificărilor din punctul de vedere al comportamentului utilizatorilor. În al doilea rând, de pe urma experiențelor uh, germane și spaniole, nu, ajung, nu, nu există beneficii concrete pentru economie și pentru societate în urma introducerii unor noi drepturi de autor. Nu aș spune că e un eșec total, dar nu există dovezi în, în, în acest uh, sens. În al treilea rând, editurile de presă nu-și doresc acest lucru. Acțiunile de lobby sunt dominate de o mână de mari edituri de presă, de, de presă. Nu jurnaliștii prezenți online își doresc acest lucru, ei doresc să aibă uh, Uh, posibilitatea de a crea aceste linkuri într-un mod uh, cât mai creativ. În al patrulea rând, înainte de a crea un dezavantaj pentru Uniunea Europeană, cred, în primul rând, că ar trebui să fie rezonabil să vedem dacă asemenea uh, sisteme juridice care există pot funcționa sau nu. Dacă un asemenea sistem funcționează, de exemplu, în Germania și în Spania, atunci am putea să ne gândim la continuarea extinderea acestui sistem prevederile contractuale, dacă îmi dați uh, puțin timp să mă refer și la ele. Mecanismul de transparență, apoi mecanismul de ajustare acestor prevederi contractuale și cererea statelor membre de a prevedea mecanisme care să guverneze uh, rezolvarea alternativă, mecanismul de rezolvare alternativă a, a litigiilor care pot apărea. Acestea, dintr-un anumit punct de vedere, sunt uh, prea restrictive, ținând seama de gama largă de posibilități care, exista, care există în statele membre. Deci, la momentul potrivit, am putea să ne gândim la măsuri mai ambițioase decât cele propuse în acest moment, uh, acestea fiind spuse, așa cum spunem în uh, raportul nostru, ținând seama de complexitatea sistemelor juridice din statele membre. De exemplu, dreptul um, exclusiv de a avea acces la o uh, remunerație echitabilă, nu considerăm că ar fi posibil în acest moment uh, modificarea sistemului fără să um, organizăm un proces de consultare cuprinzător despre modul în care ar trebui să opereze noul sistem. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori acum să dau cuvântul domnului profesor Thomas Höppner care o să ne prezinte analiza dumnealui vis-a-vis -vis de propunerile făcute. 10 minute aveți la dispoziție, vă rog. Vă mulțumesc. Înainte de a începe, aș dori să vă spun că nu sunt complet imparțial, pentru că în trecut am reprezentant edituri de presă, însă nu când vine vorba de drepturile de autor. De ce am făcut această precizare și de ce am fost uh, invitat? Cred că, datorită faptului că au, nici autorii acestui studiu nu sunt uh, imparțiali, însă nu au precizat acest lucru. De ce? pentru că acești doi autori se numără printre primii care au criticat în mod public drepturile de autor ai titlurilor de, pre, de, titlurilor de presă în anul 2015. Au uh, inițiat o campanie în Regatul Unit pentru a opri această propunere și s-au împotrivit acestei propuneri de la bun început. Deci, uh, când au, de fapt, comisia le-a dat mandatul să reviz, să-și revizuiască propriile critici, ceea ce mi se pare destul de uh, interesant și nostim. Din anul 2015, uh, cel mai uh, important oponent al acestei propuneri, Google, a, a finanțat 300 de studii uh, academi- universitare uh, unul din uh, autorii acestor studii se află pe lista studiilor respective, lista care nu a fost făcută publică de, de Google. În plus, opinia acestor autori pleacă de la o premisă fundamental greșită care a fost uh, făcută publică și astăzi. Este clar că ei au plecat de la premisa că drepturile editurilor de presă nu sunt identice din punctul de vedere al domeniului de aplicare cu drepturile um, editurilor în general. Și acesta este motivul pentru care ei consideră că, datorită acestei echivalențe, uh, modificarea nu ar, uh, nu ar funcționa. Nu mi se pare, nu cred că este o coincidență faptul că acesta este și rezultatul studiului pe care ni l-au prezentat acum. Desigur, eu nu sugerez că cineva nu, ar, nu aș putea să-și schimbe părerea față de idei susținute în uh, articole, în studii anterioare, însă, în acest caz, nu cred că aceasta a fost abordarea respectată de acești autori și aș dori să vă dau câteva ex- uh, exemple privind o abordare unilaterală din acest studiu. Nu există niciun fel de analiză privind uh, aspectele economice legate de relațiile între agregatori și uh, edit, uh, editurile de presă. S-a spus că acestea din urmă uh, profită de pe urma agregatorilor și că nu există nicio legătură cu veniturile obținute de aceste platforme. Nu există niciun fel de dovezi empirice furnizate. Partea denumită de dumnealor ca fiind cea empirică este reprezentată de uh, interviuri efectuate cu 9 actori. Ei bine, există mai mult de uh, două, 200 de companii respectate de compania VG Media. Ei au uh, discutat, autorii au discutat cu editorii șefi care nu se uh, care nu conduc companiile respective, ci sunt cei care conduc ziarele respective. Am observat că în acest studiu sunt uh, citați mai mulți CEO uh, din partea agregatorilor decât CEO din partea editurilor de presă. VG uh, Media, care a declarat cu toată claritatea că îi susțin aceste drepturi, nu sunt deloc prezenți, nu sunt citați în acest studiu și au fost pur și simplu ignorați. Nu s-a spus de asemenea că criticele, ă, criticile la, de care ar fi trebuit să se ocupe acest studiu sunt criticile exprimate de însuși autorii acestui studiu care se numără printre cei care au semnat declarația respectivă din anul 2015, care a plecat de la premisa greșită că drepturile editorilor de presă sunt echivalente cu drepturile uh, autorilor. Nu m-aș axa însă doar pe această abordare unilaterală a studiului, ci aș dori să mă refer și la rezultatele acestui studiu. Ce s-a propus? Care rămâne deschis dacă snippets, aceste extrase, fragmente să fie acoperite sau nu. Eu cred că ele ar trebui să fie acoperite de noua propunere, pentru că din punct de vedere economic aceasta este ideea, pentru că astăzi nu pot fi respectate cerințele de a da dovadă de originalitate pentru fiecare fragment luat, creat de tine dacă există o inteligență artificială luată dintr din, dintr-o altă parte atât de mică încât nu se mai poate dovedi originalitatea textului produs. Și dacă plecăm de la milioane de asemenea uh, bucățele, cifra imensă este uh, uh, importantă. Mii de insecte, de furnici, de exemplu, pot ucide o, un om și, la fel, numărul acestor fragmente este uh, important. Deci trebuie să uh, le uh, reglementăm și pe acestea. Și există o neînțelegere uh, origi- uh, principială din acest punct de vedere datorită faptului că nu ar exista o sentință din partea CEJ. Dar există o sentință din partea uh, Um, instanței uh, superioare din uh, Germania, o sentință care este la fel de uh, importantă ca și o sentință CEJ. Din punctul de vedere al reproducerii copiere parțiale, există o diferență. Curtea Supremă Germană a clarificat situația când vine vorba de aceste drepturi conexe pentru producători de, de, de filme, care se bucură de aceste drepturi că se înregistrează o nerespectare a drepturilor lor în momentul în care se preiau doar mici fragmente din producțiile respective. De ce? Pentru că aceste drepturi conexe nu protejează originalitatea, ci investițiile făcute. Și fiecare, uh, toate părțile implicate uh, au un beneficiu în urma uh, acestor investiții este în beneficiul aceste investiții sunt importante pentru a genera con, uh, conținutul uh, respectiv și uh, investițiile respective trebuie să fie protejate. Apoi, ce se întâmplă cu uh, protejarea proprietății? Normele sunt suficiente? Ei bine, nu, din mai multe motive. Pentru a păstra un uh, drept într-un mod ineficace nu, aj- nu ajută pe nimeni. Uh, dreptul, drepturile de uh, autor bazate pe originalitate nu pot fi păstrate, uh, garantate la fel de bine, uh, ca și cum dacă uh, abordarea s-ar baza pe garantarea investițiilor. Este o premisă pe care, care, poate, fi, care poate fi combătută foarte ușor. Uh, freelancerii, de exemplu, care sunt o pondere tot mai mare în rândul uh, jurnaliștilor, Uh, doresc să își păstreze aceste uh, drepturi. Deci se creează o premisă greșită, din nou. În al treilea rând, editurile de presă nu au niciun fel de interes să se certe cu jurnaliștii. Și această premisă ia drepturile jurnaliștilor și le oferă editurilor de presă. Este ceea ce nu-și doresc editurile de presă. Editurile de presă își doresc o, un uh, sector mass media în general mai puternic care să nu plece de la subminarea drepturilor autorilor, de la subminarea drepturilor uh, jurnaliștilor. Un alt exemplu privind uh, Germania și Spania. Uh, aici accentul este greșit pus. De ce toată lumea discută de, de profituri? Este vorba de un drept restrictiv care garantează ca nu toată lumea să poată profita de pe urma unui conținut publicat. Uh, obiectivul primordial este um, interzicerea unor uh, activități care să aducă profituri de pe urma conținutului respectiv. Ideea principală nu este de a uh, percepe taxe de, um, de pe urma conținutului respectiv, pentru că astăzi copierea este atât de ușoară, ușoară încât oricine ar putea copia. Deci, uh, este complet greșit să avem o perspectivă bazată, axată doar pe venituri. În al doilea rând, discutăm de un drept care există doar de câțiva ani. Pentru orice drept uh, de autor uh, trebuie să dureze puțin timp pentru a uh, înțelege cum funcționează sau, sau nu. Procedurile juridice durează mult timp, deci este prea devreme să înțelegem dacă le funcționează sau nu. În ceea ce privește Spania, s-a sugerat că un, unile edituri de presă ar fi avut de, de suferit, însă contrariul este uh, adevărat. Săptămâna trecută, S-a spus că traficul a fost, traficul indirect a fost afectat prea puțin, în proporție de doar câteva procente, dar traficul direct în urma acestor modificări legislative a crescut și traficul direct este mult mai important decât traful, traficul indirect cauzat de trimiteri linkuri uh, de, la, de pe anumite platforme. Deci cred că exemp- exemplele din Germania și din Spania ne, ne demonstrează că lucrurile uh, pot funcționa și unul din avantajele uh, Uh, Parlamentul European este că poate discuta de deficiențele eventual existente în Germania și în Spania și modifica legile astfel încât editurile de presă să se afle într-o poziție mai puternică vis-a-vis -vis de orice agregator, inclusiv uh, vis-a-vis -vis de Google. Mulțumesc și ultimul uh, vorbitor este domnul profesor Cristof Caron, care ne va prezenta părerile dumnealui de asemenea în 10 minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Este o onoare pentru mine să mă aflu aici. Concernant le sujet extrêmement intéressant du droit voisin de l'entreprise de presse. La première question, c'est faut-il créer În primul rând trebuie să ne gândim dacă e nevoie să creăm un drept învecinat, uh, drepturile de autor pentru editurile de presă. Și apoi, care ar fi dreptul vecin ideal, care ar fi cel mai eficient? Concernant la première question, în ceea ce privește prima întrebare, trebuie să creeze un drept conex. După mine, răspunsul de la sine înțeles este da. Da, într-adevăr, trebuie să uh, creăm acest drept. De ce? Pentru că eu cred că toți suntem de acord asupra faptului că trebuie protejată presa și ajutată presa. Acest lucru este foarte important într-o societate democratică pentru a asigura pluralismul și este o misiune de interes general. Dacă vrem să ajutăm presa, deci trebuie să-i uh, oferim instrumente juridice care să îi uh, permită să fie apărată. Este drepturile de autor, într-adevăr, da, care sunt eficiente, într-adevăr. Dar drepturile de autor apără creațiile originale. Deci, există un uh, obiect interesant, dar limitat. Acest drept conex protejează investiția, iar investiția presei în universul juridic este foarte importantă. Alți producători culturali de 30 de ani în uh, domeniul uh, muzical, de pildă, în domeniul audiovizualului, beneficiază adesea de drepturi de autor, dar și de un drept uh, conex în ceea ce privește investițiile. De ce? Uh, nu am putea să facem același lucru pentru companiile de presă. Trebuie să existe o egalitate de tratament, un tratament egal între cei care invest, investesc și îi permit presei să, să beneficieze pe urma protecției investițiilor printr-un drept conex și să facă față provocărilor digitale, să lupte împotriva contra facerii, să-și negocieze drepturile, să le pună în valoare și să lupte în egală măsură împotriva uh, Uh, celor care sunt ca niște paraziți, și anume că um, captează, sug valoarea uh, presei, fără să plătească niciun ban, beneficiază deci de această gratuitate care nu este justificată nici pe departe. Un al doilea aspect pe care vreau să-l ridic uh, mai pe larg și poate mai puțin mai tehnic din punct de vedere juridic Întrebarea care se pune este care sunt caracteristicile unui drept conex ideal al unei companii de presă. Să vă spun câteva lucruri generale. Acest drept trebuie să fie rezonabil. Adică trebuie să reprezinte un echilibru între protecția investițiilor companiilor de presă și libertatea de exprimare și alte drepturi și libertăți fundamentale. Cred că în această dezbatere Trebuie neapărat să evităm caricaturile. Dreptul conex nu este o sperietoare de ciori, nu o să distrugă domeniul public, nu va ucide libertatea de exprimare, nu este deloc dușmanul, este pur și simplu un drept care o să ajute presa să se protejeze și să se dezvolte în uh, mediul digital pentru bunăstarea cetățenilor, consumatorilor uh, și uh, cititorilor din Uniunea Europeană. Acest drept va, liberta, va respecta dreptul de libertate de expresie și există foarte multe excepții și limitări, foarte bine, acest drept, în egală măsură, nu are prevalență asupra altor drepturi, nu are prioritate înaintea altor drepturi. A, și anume, el trebuie să aibă aceeași sferă de aplicare ca drepturile conexe care există deja consacrate din 92 în legislația Uniunii Europene pentru producătorii de fonograme, de videograme și uh, organisme de radiodifuziune. Nici mai mult, nici mai puțin. Aceste uh, drepturi uh, conexe ale altor producători din domeniul audiovizual și nu, nu mai există de mult timp, sistemul funcționează bine și se îmbină foarte bine, merge bine mână în mână cu drepturile de autor și de câte, de, din câte știu eu, nu a fost ucisă nici muzica, nici audiovizualul, ci din potrivă a fost de mare ajutor în Uniunea Europeană. Articolul 11.2 în propunerea de directivă ar trebui să fie modificat uh, în ceea ce privește următorul aspect, și anume dreptul uh, conex al companiei de presă nu trebuie să fie uh, inferior altor drepturi conexe, trebuie să fie pe picior de egalitate în ceea ce privește ierarhia normelor. Dar în ceea ce privește uh, relația cu drepturile de autor, are prioritate dreptul de autor, pentru că este vorba despre o regulă importantă a, uh, drept, a legislației de drepturile de autor această prioritate, ceea ce înseamnă că drepturile conexe nu uh, le vor dăuna jurnaliștilor. Nu se poate acest lucru în niciun caz. Din potriva, acest lucru este foarte important, în conformitate cu relația care există între drepturile de autor și celelalte drepturi conexe, dreptul uh, conexe al companiei de presă trebuie să fie independent de dreptul de autor. Uh, deci, nu trebuie protejat uh, dreptul conex al companiei de presă, pentru că s-a constatat în prealabil că același conținut uh, este original și, deci, protejat de dreptul de autor. Deci, nu există aceleași obligativități, doar pentru că uh, scopul final este diferit. Dreptul de autor se referă la creația originală și drepturile conexe se referă la protecția investițiilor, care, bineînțeles, uh, pot uh, să existe în. Uh, Uh, ceea ce privește uh, un ziar și care nu înseamnă că sunt originale. Se, se pot uh, referi aceste investiții la valorificarea unor extrase care iarăși nu sunt originale. Încă un aspect în ceea ce privește aceste generalități reprezintă faptul că, după părerea mea, este important să dăm seama că această propunere de directivă care uh, se ocupă de, se ocupă de drepturile conexe în uh, mediul digital. E foarte normal, fiindcă acesta, acesta este obiectul directivei, drepturile de autor în mediul digital. Este foarte important ca această propunere de directivă să nu împiedice statele membre, dacă doresc, să creeze drepturi conexe care să protejeze investitorii de presă uh, uh, um, presa pe suport de hârtie, fiindcă există uh, drepturi care se regăsesc în multe hotărâri ale CEJ. Este vorba despre, despre principiul neutralității tehnologice. Nu, o să facem o nu se face o distinție uh, între mediul digital, folosirea în mediul digital sau în mediul analogic. Uh, analog, pardon. Deci, uh, iată de ce trebuie să fie, să aibă libertatea statele membre de a transpune acest drept dacă există și sper că există să acorde și o protecție a mediului analog. Acum, uh, în ceea ce privește aspectul juridic. Obiectul de drept uh, definit în articolul 2 alineatul punctul 4 este perfectă, foarte bună, foarte clară și Și asta înseamnă că se referă la toate uh, mediile, ceea ce înseamnă că nu este vorba doar de mediul digital. Am putea totuși să se includă aici și agențiile de presă, totuși, în cadrul uh, drepturilor conexe, pentru că agențiile de presă investesc și ele. Sunt, au, au uh, ziariști, jurnaliști, producție jurnalistică și uh, o activitate uh, B2C uh, comercială. Iar în ceea ce privește conținutul dreptului, trebuie să fie un uh, drept conex un, uh, de a autoriza sau de a interzice. Propunerea de a crea o prezumție de reprezentare a drepturilor de autor este o propunere care nu are, are nicio noimă, ineficientă, care nu e bună de nimic și a cărei consecință va fi doar uh, complicarea relațiilor între întreprinderile de presă și uh, jurnaliști, care uh, în unele țări sunt uh, foarte bune. De, de, de pildă, în Franța, legislația este excelentă din 2009, avem o, o legislație extraordinară. Mai bine să nu facem nimic decât să se creeze această prezumție de reprezentare, care reprezintă și o problemă de procedură civilă sau în ceea ce este dreptul contractelor. Pe de altă parte, acest drept exclusiv, drept uh, conex, trebuie să ajute companiile de presă și titularii de drepturi conexe și trebuie să facă referire la directiva 2006 116 pentru a exista și un drept de, distribu- de distribuție pentru um, companiile de presă. Iar în ceea ce privește snippeturile, aceste fragmente foarte mici, poziția este următoarea. Legea, directiva, mai ales într-un domeniu tehnologic, trebuie să impună principii generale destul de ample pentru a Uh, putea să facă față evoluțiilor și a nu, a nu rămâne învechită. Nu trebuie să se vorbească neapărat de snippets, de uh, fragmente foarte mici, pentru că peste 10 ani poate lucrurile se vor schimba, va fi vorba de altceva, dar uh, structura trebuie să fie flexibilă pentru a se adapta. Și Apoi e treaba jurisprudenței a, a CEJ, a Tribunalelor Naționale, dacă aceste extrase sunt incluse sau nu în uh, monopol. Acest lucru este și pentru uh, hiper uh, uh, linkuri și nu trebuie să există o particularitate aici. Este o chestiune transversală a drepturilor de autor și drepturile conexe și Curtea de Justiție trebuie să se pronunțe aici și, uh, bineînțeles, trebuie să uh, trebuie să mai discutăm puțin uh, despre jurisprudența curții în momentul în care este vorba despre uh, folosirea hiperlinkurilor uh, în scop lucrativ. Durata de protecție 20 de ani, da, de ce nu? Este prea mult sau prea puțin, fiindcă nu se permite exploatarea arhivelor, de ce să nu avem o protecție de 100 de ani, dar dacă este vorba doar de exploatarea actualității, atunci ar putea să fie și mai scurtă de 20 de ani și, în final, trebuie neapărat să uh, rezolvăm o lacună în propunerea de directive și anume trebuie să dăm posibilitatea de a se lupta împotriva contrafacerii uh, companiilor de presă, făcând referire la directiva 2448 uh, cu privire la proprietatea intelectuală. Deci uh, sper că Parlamentul European va permite, va da presei instrumentele juridice pentru a se dezvolta în mediul digital. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Thank you very much. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Și acum o să avem o rundă de întrebări din partea membrilor comisiei noastre, după care o să aveți, desigur, posibilitatea, dacă doriți, să răspundeți acestor întrebări. Domnul Cavada să primă. Je vous remercie, monsieur le président, et je vous remercie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc și prezentatorilor noștri de astăzi pentru că le-au am spus care este punctul lor de vedere, care sigur că vine ca urmare a unei analize intelectuale pure și care nu se datorează diferitelor câmpuri de influență. Uh, de fapt, toți suntem victimele acestora. Aș uh, face o serie de observații legate de uh, familie de gândire politică și mai sunt și mm, probleme legate de uh, idolatrii și de preferințe. De exemplu, unii consideră că Europa ar trebui să se afle într-un fel de domeniu de um, supunere unor tehnologii, la unele tehnologii pe care nu le deținem. Cred că ne putem cu toții ridica la o serie de valori și de idei cărora trebuie să le răspundă Uniunea Europeană, pentru că acestea sunt deja periclitate, pe de-o parte, de influențele financiare și, pe de altă parte, de extremiști. Și noi trebuie să ne ridicăm la o adevărată înălțime, astfel încât să legiferăm, să creăm legi sau o lege care să nu intre prea mult în detalii, pentru că acestea se schimbă în timp, durată și așa mai departe, dar am dori uh, să găsim scopul, de fapt. Care este acesta? Eu aș vrea să-l definesc făcând două observații. Adesea am scris și am spus că noi, europenii, ne aflăm acum cum în situația în care se aflau statele din uh, Golf în perioada dintre cele două război mondiale. Avem o rezervă mare de petrol, și cele 28 de state membre au o rezervă inepuizabilă de conținut, însă, așa cum era cazul statelor care de dispuneau de petrol sau de gaze, nu avem mijloace de extracție, de transport, de a le rafina, adică agregarea și mijloacele de distribuție. Acestea uh, sunt în mâinile capitaliste neeuropene, americane sau asiatice cu precădere, sau americane și chinezești cu precădere. Și noi, ca republicani și ca democrații, trebuie să ne ridicăm la înălțimea acestei provocări. Nu e o chestiune de afaceri sau de lobby. Oamenii ne vor reproșa dacă nu suntem în stare să protejăm creația Uh, și să obținem o remunerare pentru cei care mm, uh, sunt autori și care distribuie. De asemenea, în ceea ce privește vivacitatea ideilor de pe continentul nostru, de-a lungul civilizației noastre europene pașnice, din păcate întreruptă din când în când de războaie, am încercat să apărăm niște conținuturi care să uh, servească unei uh, democrații um, care să nu fie uh, aservite unor capricii. Pentru aceasta e nevoie de o presă liberă din punct de vedere ideologic și eu nu înțeleg că trebuie să fie alte baze decât, de gândire decât aceasta. Noi trebuie să fim conștienți de propriile noastre îndatoriri. Doar în felul acesta o să putem după aceea să ținem cont de considerații juridice și economice, unele dintre care au fost prezentate adinauri. Și în acest sens, cred că trebuie, domnule președinte și doamnelor și domnilor, să respingem cu fermitate o idee care circulă prin Europa, un fel de sentiment uh, uh bizar de toleranță. De exemplu, dacă trebuie să vorbim despre conținut, munca, ore în șir a unor oameni care uh, din asta trăiesc, din, a, din ce publică. Dacă ne-am gândit, nu știu, la alte uh, uh, comerț. Oameni care vând biciclete, portocale sau altceva, cine ar accepta că, să creăm o lege, o linie juridică în care s-ar spune că există dreptul de a se vinde ceea ce nu s-a cumpărat? Niciunul n-ar fi de acord. Deci nu înțeleg cum am putea să ieșim din această linie de gândire și anume să cumpărăm în primul rând ceva pe care să-l vindem ulterior și atunci noi trebuie să facem niște dispoziții, așa cum le-au prezentat ultimii doi um, oratori. Adică scopul este acela de a crea un cadru astfel încât um, niște întreprinderi să fie libere din punct de vedere economic, ca să fie și intelectual sau ideologic. Vă mulțumesc și am să las uh, ocazia și altor colegi să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnul Fos. <laughs> Este raportor. Vielen Dank, ähm, Herr Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și pentru cele patru intervenții la care am asistat și care ne ajută să înțelegem mai bine despre ce este vorba. Deci, un aspect care prea puțin a ieșit în evidență este importanța unei prese libere și independente pentru sistemul nostru democratic și pentru statele noastre de drept. Este ceva ce eu nu am reușit să percep din aceste, din aceste intervenții și în dezbaterea de până acum. În Constituții sunt ancorate diferite eh, principii și instituții importante pentru democrație și uh, presa liberă este un pilon important al oricărui sistem democratic. Și cred că trebuie să ne întrebăm care este rolul pe care ni-l dorim din partea presei și care este importanța unei prese libere pentru societatea noastră. Și cred că singurul răspuns posibil este că presa liberă este importantă și că avem nevoie de o asemenea presă. În acest sens, trebuie să, transmi- să transmitem un semnal puternic și anume că lucrurile nu pot continua pe făgașul pe care au luat-o acum. Și cred că mm, este o diferență dacă afirmăm că s-a schimbat comportamentul utilizatorilor și că acest lucru duce la uh, scăderea veniturilor. Da, este adevărat pe de-o parte, însă Uh, preluarea conținuturilor, uh, marketingul, vânzarea conținutului respectiv, obținerea de profituri este o altă uh, poveste. Nu știu dacă știți acest lucru, însă în Renania de Nord-Vestfalia se face la patru ani o evaluare a peisajului mass media. Um, Ultima asemenea evaluare a, a avut uh, loc uh, sub un guvern uh, condus de socialdemocrați și de uh, ec, uh, ec, ecologiști care uh, vorbește de schimbările din peisajul uh, mass media care periclitează calitatea activității de, de mm, jurnaliști. Și dacă este să ne uităm la motivele care stau la baza acestei uh, uh, tendințe, la peisajul, diversitatea peisajului uh, cultural, poate nu suntem într-o situație foarte gravă, nu am trecut un punct dincolo de care nu mai putem să ne întoarcem, însă este evident că trebuie să facem ceva pentru a garanta uh, libertatea uh, mass mediei. În, în plus, uh, de fie, uh, discutăm despre diversi, uh, diversitatea opiniilor uh, exprim, uh, exprimate, fake news, uh, această epocă post-adevăruri în care am, am intrat, uh, cu atât uh, este mai important uh, jurnalismul de calitate. Deci, situația actuală trebuie să se schimbă. Și cred că am putea în această dezbatere să putem să introducem și să introducem o obligare, obligație de a plăti orice conținut. Nu dorim să mergem uh, Uh, până la capăt pe această cale, însă nici nu putem să uh, acceptăm lucrurile neschimbate pentru că nu acesta este, nu acesta este semnalul, mesajul pe care dorim să îl, uh, să-l transmitem. Pentru că pentru noi libertatea presei are o importanță aproape constituțională. Și în ceea ce privește aceste drepturile, aceste drepturi conexe, eu cred că acestea ar fi nu sunt, neapărat adecvate în această epocă a posibilităților nelimitate a copierii a unor, a unor conținuturi. Cred că de fiecare dată ar trebui să fie dovedită, ar, ar trebui să fie dovedit un grad înalt de originalitate. Deci, o, o reglementare care, să, care pleacă de la uh, premise ar uh, transmite mes- un mesaj greșit um, domeniului mass media. Deci, cred că trebuie să transmitem un mesaj mult mai puternic decât o reglementare a acestor uh, premise și nu mergem atât de departe încât să introducem o obligație a mm, plății conținutului uh, respectiv, ci dreptul de a distribui mai departe, reglementări de dreptul de a distribui mai departe uh, conținutul uh, respectiv. Și fiecare editură de, de presă are apoi libertatea de a decide Uh, singură cum uh, ce va face cu acest uh, drept de care va dispune sau, sau nu. Nimeni nu va fi obligat, fiecare va putea să își ia propria decizie. Deci, în acest caz, ne dorim o dependență a presei libere, de platforme puternice, de companii uh, puternice sau dorim să le oferim instrumentele care să le permite să se apere mai bine și în, uh, în acest context nu cred că a avut loc o remunerare um, suficient de corectă și putem să exprimăm, uh, să exprimăm critici, să spunem că uh, Uh, dreptul care protejează performanțele poate nu este cel mai bun, cea mai bună abordare pe care am fi putut-o uh, alege, însă mi-aș fi dorit uh, să, ne, uh, să fie făcute niște propuneri concrete, nu doar să se spună că ceea ce am ales noi nu ar fi uh, suficient de, de bun. Deci, din punctul meu de vedere, există o serie de întrebări pe care trebuie să ni le punem și aș dori să vă întreb, sunteți de acord cu mine că pentru societățile noastre presa, presa liberă, are o valoare intrinsecă dincolo de uh, valoarea reprezentată ca un model de afaceri? Uh, în al doilea rând, o a doua, o a doua întrebare. Aveți uh, impresia că j- uh, jurnaliștii și editurile de, de presă sunt suficient de bine remunerați dacă ne uităm la ce se întâmplă pe platformele uh, uh respective? Și ați spus că în Germania și în Spania lucrurile nu se, des- nu, lucrurile nu se desfășoară prea bine și că există anumite pericole legate de snippets, de aceste mici fragmente. Eu nu pot să uh, Uh, recunosc să fiu de acord cu această tendință că um, traficul de asemenea snippets s-ar fi redus atât de mult, ar fi fost uh, afectat în mod negativ, uh, um, ar fi fost atât, atât de negativ. Și în plus, chiar dacă ar, ar exista asemenea probleme, ele nu ar trebui să fie reglementate în domeniul juridic, pentru că am avea o situație în care, într-adevăr, există, apar anumite probleme, însă acestea pot fi amortizate prin modificări uh, legislative. Mă întreb dacă, dacă suntem sau nu de aceeași părere. Apoi, V-ați, ref- v-ați referit la faptul că jurnaliștii nu-și doresc acest lucru, nici editurile de presă nu și-ar uh, dori uh, această uh, modificare. Eu am uh, auzit o poziție diferită în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu jurnaliștii, cu editurile de presă, a căror reprezentanți, între timp, inițial erau de o părere uh, diferită, însă acum, încet, încet, uh, par să fie de aceeași uh, părere și această participare în mod diferit poate să fie și reglementată. Și mă întreb, dacă editurile de presă nu-și doresc acest lucru, nu sunt obligate să folosească acest drept Însă și în Statele Unite ale Americii există, apare o mișcare similară din partea editurilor de presă, care urmăresc cu toată atenția evoluțiile din Europa pentru a vedea dacă nu le vor fi utile pentru a-și uh, întări poziția în fața uh, platformelor. Și Mm, din păcate, unele platforme au ajuns la poziții atât de dominante încât depășesc uh, mijloacele de care dispun anumite țări, de exemplu. Eu cred că dacă nu vom face nimic sau dacă vom opera doar câteva modificări uh, cosmetice, nu sunt convins că acest domeniu va, uh, va reuși să se autoreglementeze cred că trebuie să transmitem niște semnale mai puternice decât niște modificări minore cu caracter cosmetic vis-a-vis -vis de niște uh, premise care or, or uh, oricând pot fi uh, uh, combătute cu uh, argumente. Nu trebuie să uităm că mm, trebuie să înțelegem care este importanța unei prese libere într-un context uh, constituțional uh, Uh, democratic, să înțelegem că nu a existat o remunerație corectă sau un răspuns vis-a-vis -vis de faptul că a existat sau nu o remunerație corectă a editorilor de presă și a jurnaliștilor. Avem o, o problemă de timp. Nu mai rămas 20 minute. Așa că vă rog în uh, intervenția noastră, țineți cont că trebuie să ascultați și reacțiile oratorilor noștri, deci trebuie să alocăm timp și pentru dumnealor. Urmează doamna Reda. Thank you, Chair. I would like to take the... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să întreb Eh, profesor, domnul profesor Bentley ceva despre hyperlink-uri. Dacă am înțeles eu bine și vă rog să mă corectați dacă greșesc, nu ați spus că drepturile conexe și drepturile de autor au aceeași fel de aplicare, ci ați lăsat-o deschis acest subiect. Eu sunt de acord cu interpretarea domnului profesor Hăbnă și anume că dreptul conex este mai larg decât dreptul de autor și tocmai asta este, despre asta este vorba. Iar domnul profesor Höppner a spus un lucru foarte interesant și anume că Scopul dreptului conexii este uh, uh, interzicerea, nu plata, pentru, uh, vrând să se asigure că uh, companiile care fac legătura cu, care fac uh, un link către, către edituri nu există și uh, uh, în Spania avem mai mult trafic direct și mai puțin uh, trafic indirect. Asta sunt linkurile, trafic indirect până la urmă. Și deci este, reiese foarte clar că dacă uh, traficul indirect scade, înseamnă că s-au făcut mai puține clicuri pe linkuri. Deci, întrebarea este, dumneavoastră, în, în studiul dumneavoastră spuneți că uh, hiperlinkurile vor fi afectate de această propunere. Spuneți chiar că și textul uh, hiperlinkului poate să fie o încălcare. Și după cum știți prea bine, mulți membri ai Parlamentului European au ridicat această problemă și anume, și anume că hiperlinkurile vor fi afectate negativ de către drepturile conexe. Ce spuneți ce răspundeți Comisiei Europene care spune că nu există această posibilitate, fiindcă există un considerent care spune că uh, de fiecare dată când un link nu, com- nu comunică cu uh, publicul, dreptul acesta nu este, dreptul nu este afectat, pentru că după mine uh, din, înțeleg din explicația domnului profesor Hübner că uh, interzicerea linkurilor reprezintă motivul pentru care marile edituri cer aceste drepturi conexe, fiindcă, bineînțeles, dacă există mai mult trafic direct, atunci oamenii ajung la uh, site-urile um, editurilor pe care le știu deja, marile edituri. Deci mă bucur foarte mult că cineva care nu uh, este părtinitor, uh, bineînțeles, să, să uh, spune că uh, scopul acestor drepturi nu este ca Google și Facebook să plătească, ci să pună capăt sau să preîntâmpine traficul indirect care are legătură cu hiperlinkurile. Mulțumesc, domnul Anderson. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, cred că dacă vrem să avem o mass media bună și independentă, trebuie să avem um, fonduri publice suficiente în statele membre și mă bucur foarte mult că se spun vorbe frumoase despre importanța mass mediei libere, dar uh, dacă politicienii vor asta, trebuie să mobilizeze resurse. E vorba aici de banul public până la urmă. Și aș vrea să întreb autorii studiului despre ce sume vorbim, despre ce, ce sume ar putea fi mobilizate prin această propunere. Am înțeles că uh, suma este modică față de uh, nevoile presei pentru a produce jurnalism de înaltă calitate. Am dreptate? Domnul Sviefka. Mulțumesc. Aș dori să um, mă refer la ce a spus domnul Anderson despre jurnalismul de înaltă calitate. Pentru a construi uh, un, o rețea de jurnaliști de calitate, de înaltă calitate și pentru a o menține, e nevoie de bani, de investiții uh, mari. Și aici nu, asta nu depinde de sectorul public sau privat, depinde de rezultatul pe care vrem să avem pe piață. Și indiferent ce spunem noi cu privire la drepturile conexe uh, pe care le au uh, companiile de presă, ele sunt titularii de drepturi, nu putem să spunem că doar cei mari vor avea de câștigat de pe urma acestor drepturi. Deloc. Toată lumea se va folosi de aceste drepturi, indiferent de dimensiunea companiei. Fiecare companie are sfera sa de interes. Uh, cititorii grupul de cititori, în, în rândul grupului de cititori care caută aceste informații. Deci, uh, acum este vorba de o informație verificată pe care o, o pot căuta la producătorul local sau la o mare companie de presă. Apoi, hiperlink-ul, legătura între edituri și marile platforme. Cine le interzice acestor mari platforme online să fie chiar ele organizații de presă? Dacă vor asta, atunci să suporte costurile, să investească, să creeze infrastructura necesară pentru producerea de conținut jurnalistic de înaltă calitate. Și dacă fac aceste investiții, atunci am putea vorbi de același reguli de joc. Dacă nu e vorba de paraziți, atât. Mulțumesc. Nu pot să dau cuvântul domnului Arhim acum, fiindcă nu așa prevede procedura. Vom vedea mai târziu dacă avem timp. Dau acum cuvântul domnului Bamonte de la Comisie. For a short reaction, <laughs> Apologies. Um, the, very, very, very quickly. The, um, so on the study, I... Deci, foarte rapid. Trebuie să nu fac, să nu tragem niște concluzii definitive pe baza unui studiu destul de limitat. Câteva interviuri nouă, nu știu dacă e chiar uh, însemnat obiectivul reformei, unul dintre ele, ea este să vină cu niște nume mai echitabile, astfel încât să permită actorilor o monitorizare mai uh, bună a conținutului pe care îl folosesc terți. E vorba de o consolidare a procedurilor față de platforme. Se vor crea bani și uh, se va profita de de pe investițiile făcute de edituri. Domnul Vos a spus foarte clar că în felul acesta se va, se va contribui la întreg lanțul de valoare din Uniunea Europeană, lucru care va avea un impact bun asupra jurnalismului de calitate, mai ales dacă vrem să combatem fenomenul uh, foarte alarmant al uh, știrilor false, fake news. Foarte important este faptul că cea mai importantă federație de ziariști, într-o scrisoare adresată Comisiei, FJ, așa, a subliniat punctul acesta și au sprijinit propunerea Comisiei și chiar sunt dispuși să meargă mai departe în îmbunătățirea uh, Um, uh, modul în care se aplică dreptul um, pentru editurile de um, presă. Cât despre domeniul de aplicare și impactul asupra utilizatorilor individuali, eu cred personal că riscurile menționate în studiu sunt un pic exagerate. Nu sunt de acord într-o totul nici cu profesorul Hubner cu privire la domeniul de aplicare al dreptului. În considerentul 34 se spune clar că dreptul este acordat um, editurilor și organizațiilor. Um, ar trebui să aibă același um, domeniu de aplicare ca cele uh, care sunt puse la dispoziția publicului. Deci domeniul de aplicare al dreptului uh, nou și dreptului um, uh, acordat prin uh, drepturile de autor trebuie să coincide. Este vorba așadar nu de o modificare a domeniului de aplicare. Am tot spus-o. Consumatorii, persoanele fizice, vor putea în continuare să dea mai departe snippets și hyperlinks, așa cum o fac și în prezent. Deci, Considerăm că dreptul conex nu va înrăutăți lucrurile pentru persoanele fizice, pentru consumatori. E un lucru care nu s-a discutat astăzi. Același lucru se întâmplă și cu excepțiile. Aceleași excepții care se aplică la dreptul de autor, inclusiv excepția pentru citate, se vor aplica în continuare și după intrarea în vigoare a dreptului conex. Trebuie așadar să nu exagerăm efectele nedorite ale propunerii asupra libertății de exprimare și asupra persoanelor fizice. Încă două lucruri, dacă îmi permiteți, domnule președinte. Referitor la diferențele dintre legislația germană, cea spaniolă și propunerea Comisiei. Cred că studiul ar fi trebuit să se aplece un pic mai mult pe diferențe. În primul rând, nu solicităm editorilor de presă să uh, ceară o remunerație. Nu este vorba de um, obligativitate ca în sistemul uh, spaniol, nu este vorba de o gestiune colectivă și mai este o diferență esențială care trebuie să fie menționată. În plus, noi urmăm o abordare europeană care va fi exact opusul fragmentării. Și închei la celălalt punct care a fost un pic lăsat deoparte, partea de transparență și mecanismele de ajustare a remunerației în uh, folosul autorilor și artiștilor, ne bucurăm că, să vă spunem că în uh, propunerea noastră mm, noi suntem foarte mulțumiți cu ea, nu înțelegem de ce spuneți că ar fi putut să fie mai ambițioasă. E foarte important faptul că noi considerăm că, în mare, transparența în mecanismele de um, contracte ar fi mult mai echitabilă pentru autori și pentru artiști în Europa. Vă dau un exemplu. În studiul dumneavoastră spuneți că în um, uh, Germania nu există niciun uh, fel de sistem um, EDR general în folosul um, autorilor și nici în acesta nu ar apărea ca urmare a propunerii. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum sarcina cea mai grea pentru oratorii noștri este aceea că fiecare are două minute să reacționeze la cele spuse. Începem din nou cu profesorul Bentley. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru comentarii. Din comentariile făcute de comisie, și comentariile profesorului Höfner, de fapt, uh, efectele acestei propuneri nu sunt clare. Tocmai asta spuneam și eu în prezentarea mea, că nu știm dacă ar trebui să existe efecte pe fond sau nu. Și dacă se intenționează uh, efecte pe fond, așa cum vrea profesorul Höfner, atunci cred că uh, există implicații foarte uh, mari pentru libertatea de exprimare. Păi gândiți-vă, gândiți-vă la pictorii noastre preferați cu Biș, Picasso, Brac și așa mai departe. Vorbim despre utilizări degetale în temeiul propunerii existente și apoi mai sunt și exemple foarte mici uh, de utilizări micuțe în ziare care vor fi foarte greu de integrate în excepțiile europene, așa cum există în prezent. Trebuie să ne gândim la implicațiile pentru libertatea de exprimare dacă ne apucăm să împiedicăm pe oameni să ia părți neoriginale. Asta vreau să vă spun eu. Mulțumesc, domnul Kretschner. Cred că pe lângă răspunsurile la întrebări trebuie să mai Vorbim și despre sugestia făcută de profesor Herbner la început, că există un echivalent între cercetarea științifică și lucrul pentru un client. Mie mi se pare jignitor. Clientul de față a fost, de fapt, o procedură de licitații. Lucrăm pentru Parlamentul European. Am lucrat conform unor standarde științifice, am publicat metodele, protocolul, iar studiul poate să fie replicat. Deci, dacă asta înseamnă să uh, lucrezi pentru un client, atunci nu mai știu până la urmă care este rolul uh, investigației științifice pentru acest Parlament. Cred că e un lucru destul de important. Acum, la întrebări. În studiu am plecat de la premisa că în Europeană vrem să sprijinim o presă pluralistă. De asemenea, am plecat de la o altă premisă că vrem să îmbunătățim uh, licențele uh, de, pentru platforme și să transferăm uh, veniturile către autori, ziariști și o presă mai, dif, mai diversă. De la asta am plecat în abordarea studiului. Apoi, ce am constatat este că nu se întâmplă asta. Poate că puteți spune că este vorba de un șantier mic, dar este unul de nivel înalt, de la oameni care lucrează în fiecare zi în activitatea lor cu astfel de chestiuni. Dacă aceștia ne-au spus că există efecte asupra libertății de exprimare, asupra inova, inovării și a actorilor noi pe piață, înseamnă că trebuie să-i luăm în serios. Nu putem să tot repetăm că nu e niciun efect. Aș invita așadar eurodeputații să treacă dincolo de lobby. Adresați-vă celor care lucrează cu o presă liberă și diversă în viața lor, în activitatea lor de zi cu zi. Noi asta am făcut. V-am arătat cifrele de la grupul Springer, v-am explicat că se descurcă foarte bine. Primesc peste 6% din veniturile lor din partea digitală. Și aceasta, aceste venituri cresc din ce în ce mai mult, de la an la an. Deci se descurcă foarte bine. Iar din interviuri, asta a reieșit. Este o chestiune foarte importantă pentru diversitatea europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Vă asigur, domnule profesor, că această comisie a organizat foarte multe audieri și ateliere unde i-am ascultat pe cei pe care ați menționat dumneavoastră. Și al treilea intervenient este profesorul Höpner. Aș dori, în primul rând, să mă refer la libertatea presei. Cred că dreptul de autor ajută, pentru că ce face parte din investiția protejată este răspunderea editorială, care este tocmai ceea ce face diferența între știri adevărate și știri false. Referitor la uh, ce spunea doamna Reda, normal că noi era deja o inițiativă, Safe Link, și era normal să uh, mi răsălmăcească cuvintele. Eu n-am spus uh, că s-a a, a scăzut traficul. Am spus că a avut un efect foarte minim asupra uh, trimiterilor. Exact opusul a ceea ce a spus dumneavoastră, că a fost uh, un efect asupra hiperlinkurilor. 2-3% nu înseamnă un impact foarte mare. Și apoi mai e vorba și de partea de link și text. Sunt două lucruri diferite. Și cred că în uh, propunerea de directivă se, se face această diferențiere putea să nu știu, ar, ar putea să facă mai bine uh, într-un articol sau altfel ca să se lămânească aceste lucruri, dar cel puțin după mine partea aceasta cu linkurile, această uh, sperietoare care se tot menționează, nu se justifică. Dacă vă uitați la veniturile Springer, de unde vin, uh, ei bine, nu din știri. Vin din tot felul de alte activități. De exemplu, comparatoare la, pentru cumpărături de prețuri sau comparatoare de locuri de muncă. Deci nu e vorba de portaluri de știri, pentru că dacă ne-am uh, limitat la acestea, uh, profiturile sunt abia existente pentru că partea de publicitate pe um, Uh, internet nu funcționează dacă conținutul e în altă parte. Deci nu se justifică acest argument. De fapt, uh, cei de la Springer sunt în avangarda digitalizării și știu ce, despre ce vorbesc atunci când vorbesc despre uh, dreptul uh, editurilor. Nu se poate folosi împotriva lor. Cât despre independență, nu vă puneam sub semnul îndoielii independența. Mă întrebam doar dacă a fost o idee bună să-i pui pe cineva Uh, să revizuiască criticile când ei au venit cu criticile respective. Mulțumesc foarte mult. Acum profesorul Caron. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să aloc cele două minute pe care mi le-ați acordat pentru a reveni asupra noțiunii de prezumție de reprezentare a, și apoi uh, o să mai menționez și partea de hiperlink. Una dintre opțiunile din uh, propunerea, din propunerea președinției estone și în proiectul de raport mă face să mă gândesc la prințul Salina care spunea la finalul uh, cărții și uh, filmului Ghepardul. Trebuie ca totul să se schimbe pentru ca uh, nimic să nu se schimbe. Acum, explicația. Ori editorul a primit uh, drepturile din partea autorului, e titular, deci nu are nevoie de prezumția de uh, reprezentare care e inutilă. Ori n-a obținut uh, drepturile din partea autorilor, a, ziariștilor. În situația aceasta, cum am putea să admitem o reprezentare în justiție când deci, uh, editorul să reprezinte în justiție uh, uh, jurnaliștii când și-a exersat un drept al cărui titular nu este, Uh, când în principiu uh, nimeni nu pledează prin uh, altcineva, prin mandatar. Și apoi, ce contractant va dori să încheie un contract cu o, o editură de presă care nu va putea decât să-i ofere un fel de mandat, o reprezentare îndoielnică referitor la niște drepturi de autor care nu știm dacă există sau nu și în plus mandatul acesta poate să fie foarte ușor demontat. Uh, deci, vedeți foarte bine că este vorba de o propunere care nu, nu este utilă, este inutilă. Și apoi, uh, referitor la hiperlinkuri. După mine, este important ca legislația pe care o să o adoptați, dacă o adoptați, să nu împiedice utilizarea hiperlinkurilor. Este esențial să se protejeze acestea. În schimb, dacă aveți actori, așa numiți crawlers, care fac o indexare, o analizare și exploatează pentru clienți care îi plătesc niște hiperlinkuri, atunci e normal ca persoanele acestea să câștige bani mulțumite unor uh, conținuturi care au fost um, obținute prin mari investiții de editurile de presă. Dreptul um, um, um de proprietate intelectuală este unul care aduce mult și apoi, până la urmă, nu e vorba doar de interzicere și autorizare, e vorba până la urmă și de remunerare. O editură n-ar uh, interzice um, utilizarea um, unor hiperlinkuri, dar ar putea să beneficieze de o remunerare. Cred că acest lucru ar trebui să se refere la întreaga parte care ține de proprietatea intelectuală. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, invitațiilor noștri pentru prezența lor astăzi aici. Vă mulțumim pentru că ne-ați uh, prezentat expertiza dumneavoastră. Comisia noastră își va continua activitățile cu um, ușile închise, deci aș dori să-i rog pe toți cei care nu au dreptul să participe la această parte a reuniunii să părăsească cât mai repede sala.